Il primo punct. Primul punct de pe ordinea de zi este declarația vicepreședintelui Comisiei, înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și securitate, pol- situația din Libia. Și voi da cuvintul imediat domnului Dogelevici. Szanowna Pani Przewodnicząca. președinte, onorați membri ai Parlamentului European, din păcate doamna Ashton nu poate fi astăzi aici. Domnia sa efectuează o vizită în Orientul Mijlociu, după, după cum știți probabil, în pregătirea adunării generale Națiunilor Unite de săptămâna viitoare. Domnia sa m-a rugat să vorbesc în numele dânsei și să îi trimit reacțiile noastre cât de curând posibil. Este un semnal important să participăm la această ședință. Este important și pentru Polonia, pentru că Polonia a fost implicată în mod activ în eforturile comunității internaționale menite a ajuta Libia și probabil vă amintiți că primul ministru, că primul ministru străin care a vizitat Bengaziul a fost uh, primul ministru polonez în mai. Trecut câteva luni de la începutul Revoluției din Libia și în această perioadă lumea a fost martor la curajul remarcabil al poporului libian. Ar trebui să profităm de această ocazie pentru a le aduce un omagiu. În aceste luni, Uniunea Europeană a sprijinit poporul libian și aspirațiile acestea către democrație, dreptate și libertate, dorința de a trăi fără frică. Îmi concentra pe trei domenii. În primul rând, pe arena politico-diplomatică, în al doilea rând, sprijin imediat pentru cei afectați de criză, în al treilea rând, sprijin pentru Libia în tranziția sa. La începutul crizei, un Consiliu Extraordinar European a fost convocat pe 11 martie, după care Uniunea Europeană a putut astfel să trimite un mesaj coordonat regimului. Violența trebuia să înceteze imediat și Gaddafi să plece. Aspirațiile legitime ale poporului libian trebuie să fie respectate. De atunci Uniunea Europeană a adoptat o serie întreagă de măsuri restrictive menite a demonstra că a se asigura că banii și armele nu mai ajung la regim. Acum că Gaddafi a fugit din Tripoli și că mulți dintre susținătorii lui s-au dispersat, dispersat Tendința este astăzi să se ridice progresiv restricțiile pentru a permite unor autorități să-și facă treaba. Uniunea Europeană a jucat un rol esențial în eforturile internaționale menite a pune capăt conflictului. În altul reprezentant și vicepreședintele au participat la întâlnirile internaționale ale grupului de contact pentru Libia și ale grupului de la Cairo, care reunește instituțiile internaționale și regionale. Uniunea Europeană va continua să rămână implicată activ în grupul Prietenii Libiei, stabil, creat la început 1 septembrie. În ultimele luni am văzut uh, cum uh, poporul libian suferă uh, ca urmare a acțiunilor regimului. Am urmărit cu îngrijorare sediul Misrate, violența de pe străzile capitalei Tripoli și șuvoiul de refugiați din Libia înspre Tunisia și Egipt. Răspunsul Uniunii Europene a fost substanțial rapid și eficient. În ansamblu, Uniunea Europeană a oferit mai bine de 152 de milioane de euro în ajutor umanitar de la începutul crizei și până acum. DG ECO a trimis echipe la Benghazi și pe frontierele egiptene și tunisiene și la 28 august chiar la Tripoli. Ca rezultat, asistența europeană a inclus evacuarea mai bine de 24.000 de resortisani străini din Misrata și din alte zone și a oferit asistență celor care fugeau din zonele de conflict. De asemenea, s-a oferit asistență medicală, asistență pentru răniții de război, protejarea populației civile, inclusiv acțiuni umanitare și oferta de sprijin logistic, coordonare și transport aerian pentru cei care doreau să transporte ajutor în zonele afectate. Un altul reprezentant și vicepreședinte a vizitat Bengaziul și biroul european de acolo. Acest birou ne-a permis să rămânem în contact direct cu Consiliul Național de Tranziție și să coordonăm procesul de asistență europeană în teren cu celelalte, cu celelalte reprezentanți statului membre prezenți în Benghazi împreună cu uh, Consiliul Național am identificat acele domenii în care am putea interveni cât mai eficient pentru a sprijini noile autorități. Aceste activități au fost lansate extrem de rapid. Domnule președinte, onorați membri, evenimentele ultimelor săptămâni au evoluat extrem de rapid regimul, s-au pre- prăbușit și susținătorii Gaddafi au fugit. Gaddafi nu mai este la putere, însă își păstrează oarecare influență și are încă puterea de a destabiliza țara. NATO vede încă în el o amenințare la adresa civililor. Urmărim de aproape negocierile dintre Consiliul Național de Tranziție și sprijinitorii lui Gaddafi în ultimele uh, uh, buzunare de rezistență. Problemele cu care se confruntă noile autorități sunt uriașe. asigurarea stabilității, crearea unui aparat administrativ, lansarea tranziției democratice, sprijinirea revenirii economice, asigurarea justiției, demobilizarea și reintegrarea foștilor luptători. Următoarele luni vor fi cruciale. Uniunea Europeană a planificat ajutorul și pentru perioada ce va urma și am fost în aceasta ghidați de o serie de principii cum ar fi coordonarea în apropiată cu Națiunile Unite și ceilalți parteneri internaționali. De asemenea, după fiecare conflict, ca și după fiecare conflict, autoritățile libiene au nevoie de resurse pentru a asigura necesarul pentru populație. încercăm atât la Bruxelles cât și la New York să obținem eliberarea și deblocarea conturilor libiene cât de curând posibil. Colaborăm cu noile autorități și cu Națiunile Unite pentru a oferi asistență post-conflict. Avem personal în Tripoli și împreună cu partenerii noștri începem să evaluăm necesarul în sectoare critice, așa cum este acesta identificat de noile autorități. Interna- coordonarea internațională este esențială dacă vrem să reducem duplicarea eforturilor și să ușurăm sarcina uriașă care revine acum autorităților libiene. Mă bucur să spun că am uh, decis cum să împărțim sarcinile în la apropiat cu ceilalți parteneri. În încheiere, doamna președinte și urmărați membri, aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul acordat în ultimele luni, declarațiile făcute și rezoluțiile adoptate de această instituție, precum și acțiunile Măsurile concrete întreprinse de mulți membri ai Parlamentului European au jucat un rol esențial în dezvoltarea și definirea gândirii și perspectivei europene. Lucru esențial. Vă mulțumesc! Mulțumim, uh, domnule ministru. Acum trecem la reprezentanții grupurilor politice. Începem cu reprezentantul PP, domnul Salafranca, care are trei minute. Vă rog. Señor comisario. Domnule comisar, dacă ne gândim la un termen de șase luni pentru a pune capăt unei dictaturi de 42 ani, Poate acest termen, termen poate părea destul de strâns. Însă dacă ținem cont și evaluăm pierderea de vieți omenești, suferința produsă și întârzierile pentru mai multe generații, cred că analiza ar fi cu totul alta. Oricum, după căderea regimului Gaddafi, mai sunt multe de făcut. Ajutorul umanitar, garantarea securității, controlului și ordinii la frontiere, reconstrucția economică și, bineînțeles, un proces de tranziție în circunstanțe foarte grele și, de asemenea, garantarea lipsei de impunitate pentru crimele comise. Reprezentantul președinției spunea, și eu sunt absolut de acord cu aceasta, că atât în cadrul Uniunii Europene cât și în cadrul NATO și grație acțiunii mai multor state membre, printre care Franța și Marea Britanie, și grație poporului libian s-a putut în sfârșit pune capăt acestui regim. Însă trebuie să spunem că Uniunea Europeană, după câteva îndoieli inițiale, a acționat foarte bine. Și, domnule ministru, e adevărat că Parlamentul nostru a fost primul care a cerut recunoașterea Consiliului Național de Tranziție la cererea grupului liberal. Franța a fost prima țară care a făcut-o. Avem cele 154 de milioane de ajutor umanitar și a, deschiderea biroului de ajutor umanitar de la Tripoli și de la Benghazi. Și e nevoie de asemenea de o numire a unui șef al delegației care să coordoneze acțiunea statelor membre cu biroul de acolo și cu biroul uh, Națiunilor Unite, care este legat de Consiliul de Securitate. Doamnelor și domnilor, în urmă cu trei zile aici, în hemiciclul nostru, am comemorat uh, cea de-a 10, 10 aniversare a atentatelor din 11 septembrie. Uniunea Europeană ar trebui să considere primăvara arabă ca una dintre prioritățile sale, din mai multe motive. În primul rând, pentru a fi la înălțimea așteptărilor acelui strigăț de libertate care a trecut acum prin țările arabe. Și în al doilea rând, pentru a face ca fundamentalismul islamic și radical să nu aibă nicio cale de ieșire și să nu poată împiedica procesele de tranziție în țările unde acesta a început și pentru ca libertatea să nu fie amenințată niciodată de fanatism. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele grupului socialist dau cuvântul doamnei Gomes pentru trei minute. Que o conflito na Líbia esteja perto do fim. O corajoso povo... Bună ziua, conflictul din Libia se apropie de sfârșit. Este important ca 42 de ani de dictatură și o perioadă de șase luni de revolte să se termine cu bine pentru poporul Libiei. Iar Uniunea Europeană și-a făcut simțită prezența în Benghazi foarte repede. Uh, s-au recunoscut foarte bine, foarte repede noul regim de la Tripoli împreună cu Națiunile Unite și în ceea ce privește confiscarea bunurilor dictaturii pentru a putea stabiliza țara. În alta reprezentantă uh, trebuie să răspundă la cererea Libiei privind de ajutor și să ofere coordonarea cu statele membre. Deci, programele naționale nu trebuie Uh, să elimine această strategie consecventă a Uniunii Europene. Trebuie să fie foarte clar că respectăm suveranitatea poporului libian și că dorim să ne asigurăm că Uniunea uh, Europeană și Națiunile Unite au un rol de coordonare pentru a duce la dezvoltarea acestei țări. Cheia promovării siguranței și dezvoltării în Libia este dezarmarea și reintegrarea civililor care au fugit din calea regimului. Avem experiență în acest domeniu și putem contribui la procesul de reintegrare, la reformarea sectorului de securitate și de asemenea putem contribui la procesul constituțional, procesul electoral, întărirea societății civile și credibilitatea acestui Consiliu de Tranziție din Libia depinde de capacitatea sa de a ajunge la rezultate, de respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Nu numai ale cetățenilor, dar și ale cetățenilor străini care au suferit în timpul regimului Gaddafi și care aparent continuă să sufere. Mulți dintre ei au fost acuzați de faptul că au luptat de partea lui Gaddafi numai pentru că au altă culoare a pielii șeful Consiliului Național de Tranziție trebuie să uh, fie moderat iar, și trebuie să ne asigurăm că se ajunge la un stat de drept adevărat unde se respectă uh, drepturile omului, unde se respectă dreptul și mai ales ale femeilor și uh, emigranților. Uh, acest Consiliu Național de Tranziție trebuie să inițieze un proces de conciliere uh, cu toate organele de decizie și, bineînțeles, avem un exemplu de politici proaste duse de Europa în acesta și nu uitați că foarte multe dintre guvernele noastre au colaborat cu Gaddafi. Fie i-au cumpărat petrolul, fie i-au vândut arme, uneori au colaborat la programul de uh, returnare a prizonierilor americani împotriva valorilor și principiilor europene care sunt aliniate la dorințele poporului libian. Și totul s-a întâmplat pe malul sudic al Mediteranei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru grupul ALDE, do doamna Oiland. Două minute. Commissioner, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Regimul Gaddafi a fost răsturnat în Libia, totuși țara este devastată de războiul civil și se confruntă în prezent cu probleme serioase. Consiliul Național de Tranziție și-a asumat răspunderea de a reconstrui o Libie liberă, în care ideile democratice trebuie să fie respectate de toată lumea. Onorați colegi, Misiunea este una deosebit de dificilă și consider că și noi putem juca un rol deosebit de important în a asigura succesul. Trebuie să sprijinim instaurarea democrației în toate mijloacele și să ne opunem oricăror acțiuni contrare. Împreună cu societatea liberă trebuie să sprijinim și crearea unei economii libere. Revenirea economică este esențială dacă dorim să se asigure tranziția irreversibilă a țării la democrație. De aceea, ALDE salută ideea de deblocare a fondurilor libiene și suspendarea sancțiunilor Uniunii Europene. Astfel, viitorul relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și Libia se va putea baza pe principii liberale și libere sectoarele strategice ale economiei trebuie să fie aduse în serviciul poporului libian, iar producția de gaze și petrol trebuie să fie reluată pentru a finanța reconstrucția țării. Cea mai presantă sarcină pentru autoritățile libiene este să pună capăt violenței și să constituie elementele esențiale ale statului de drept. Stabilizarea țării impune prezența și crearea unor instituții funcționale. Din experiența propriei mele, mele țări, Estonia, pot să vă spun că această construcție a instituțiilor democratice poate să dureze. Pe de o parte, e nevoie de răbdare. În paralel, însă, trebuie să avem un angajament clar din partea noilor autorități libiene că vor reconstrui noua Libie pe, valoarea, pe baza valorilor democratice ale statului de drept și ale drepturilor omului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Pentru verzi, uh, domnul Con Benit. Uh, Mulțumesc, doamna președintă, domnule președinte. Aș vrea să vorbim în general despre Libia, Siria și Orientul Mijlociu, pentru că toate lucrurile au legătură între ele. Pentru Libia, cred că lucrurile sunt foarte clare pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, pe de o parte, a reacționat așa cum trebuia după ce ezitase inițial, Parlamentul, lucru care a fost spus de altfel adineauri, a fost cel care a impulsat practic acest proces și practic ce avem de făcut acum este să continuăm această dezbatere deschisă și sinceră cu noul guvern de tranziție care va fi numit. E adevărat, și același lucru se întâmplă și în Egipt și în uh, Tunisia. Problema este care va fi Constituția pentru Libia de mâine. Este foarte dificil de hotărât și cred că nu putem impune nimic, dar pe de altă parte e clar că Uniunea Europeană are un rol pozitiv de jucat prin ajutorul economic pentru investiții și, pe de altă parte, un ajutor, să nu-i spunem ideologic, dar mai degrabă de natură tehnică pentru reconstrucția unui stat care, de fapt, nici nu există. E adevărat că nu există partide politice, e un adevărat pustiu politic, există mici grupuri, mici personalități și războinici. Atâta tot. Și cum să-i civilizăm pe aceștia? Asta este problema aici. Uniunea Europeană poate interveni în acest proces de civilizare în perioada de după război. E adevărat, acest lucru se întâmplă în toate țările, e o perioadă dificilă, cum să se confiște toate armele, cum să se reorganizeze societatea și toate acestea într-un sistem democratic. Pentru aceasta, la un moment dat, Parlamentul, Comisia și Consiliul ar trebui să discute între ele pentru a vedea ce s-a întâmplat cu eșecul politicilor noastre în ultimii cinci ani. Pentru că e vorba de un adevărat eșec al relațiilor de asociere pe care le-am avut cu diverse regimuri dictatoriale. Ar trebui să tragem învățămintele din ceea ce s-a întâmplat în trecut, din ce am făcut și responsabilitatea pe care o aveam față de aceste țări. Acum trecând la Siria. Cred că Parlamentul ar trebui să meargă mai departe în ceea ce privește sancțiunile. Cred că jocul acum în Siria este unul foarte strâns. Și nu e vorba aici doar de petrol, pentru că se știe foarte bine acolo că Assad nu mai are niciun viitor. Iată de ce trebuie să mergem mai departe cu sancțiunile. Pentru că acest caz este oarecum asemănător cu cel al situației din Africa de Sud. Ar trebui să se înțeleagă mediul de afaceri că acesta nu mai poate susține regimul Assad, care până la urmă va dispărea. Și iată de ce, acum este momentul și e nevoie de sancțiuni, bineînțeles, pentru petrol, dar nu numai pentru aceasta. Companiile europene ar trebui să nu mai poată continua afacerile în Siria de astăzi. Și acum în încheiere în legătură cu Orientul Mijlociu. Doamna Ashton va încerca să ceară palestinienilor să nu ceară recunoașterea statelor, statului său la Națiunile Unite. Aceasta înseamnă să vă asumați o responsabilitate enormă, pentru că toți cei care încearcă să spună acest lucru palestinienilor ar trebui să le spună în același timp care e alternativa pentru ei. Și ce se va întâmpla cu negocierile? Pentru că la ora actuală acestea nici nu există. Israel pur și simplu nu negociază. Deci dacă dumneavoastră doriți, și cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că în următorii doi ani, poate într-un an, poate în șase luni, vom avea un proces invers în teritoriile palestiniene. Și anume, autoritatea palestiniană pur și simplu va da, va mâna cheia israelienilor și le va zice ok, e a voastră, totul e al vostru și dacă vreți, faceți ce vreți. Și, bineînțeles, după aceea se va spune că Israelul nu ar putea accepta pentru că există o majoritate palestiniană acolo și se va ajunge la un regim de apartheid. Și atunci vom ajunge la sancțiuni împotriva Israelului. Deci, iată, această soluție nu este nemaipomenită, așa că ce putem spune palestinienilor? Să se aștepte să vadă, să vadă ce? Pentru că de luni de zile vedem ce se întâmplă. De luni de zile se încearcă să se reașeze la masa negocierilor și nimeni n-a reușit acest lucru cu israelienii. Așa că domnul, dacă domnul Liberman rămâne acolo, nu știu ce pot aștepta palestinienii. Vă mulțumesc. Grazie per i conservatori, la parola. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Tanoc. Mulțumesc, domnule președinte. Forțele de revoltă au control asupra țării. Forțele anti-Gaddafi au uh, produs foarte puține abuzuri față de crimele de război produse de mercenari și de susținătorii lui Gaddafi iar în sfârșit acest regim a fost răsturnat și este clar că poporul libian dorește să înființeze o democrație uh, pluralistă, nu știu dacă va mai fi liberală. Gaddafi nu mai este la Tripoli, unii dintre suporterii lui sunt liberi, și uh, amenințarea există până când el va fi prins și predat Tribunalului Internațional. Noi susținem NATO și operațiunile sale și este unic pentru că din punct de vedere militar nu s-au înregistrat uh, victime este vital uh, să susținem tranziția politică și autoritățile de tranziție pentru că se trece acum de la o dictatură de 40 de ani la un guvern, guvern ales de popor, la alegeri, pentru a asigura legitimitatea guvernării prin consens. În ceea ce privește începutul uh, acestei um, perioade, nu a fost o mare reușită pentru Uniunea Europeană. Dar David Cameron trebuie felicitat pentru uh, inițiativa lui curajoasă alături de um, Nicolas Sarkozy. Au fost voci singulare în comunitatea internațională. Noi trebuie să susținem Libia care încearcă să se reconstruiască. Nu trebuie să-și revină nu numai dintr-un război în care au murit mii de cetățeni să construiască o democrație, democrație, dar trebuie să construiască instituțiile civile și politice iar acest Consiliu de Tranziție trebuie să urce un munte înalt. Are nevoie de toată susținerea pentru a restabili securitatea în țară și pentru a asigura serviciile de bază pentru cetățeni, pentru că foarte mulți acum nu au acces la apă, de exemplu, și trebuie să spun că Uniunea Africană trebuie să înțeleagă foarte bine prietenul Gaddafi s-a dus, deci trebuie să recunoască Consiliul Național de Tranziție ca autoritatea centrală. Iar în momentul în care va reîncepe producția de petrol, Libia va fi o țară bogată. Așa încât salutăm deblocarea activelor lui Gaddafi, care trebuie să se întoarcă, să revină la Consiliul Național de Tranziție pentru reconstrucție. Finanțele libiene, inclusiv cele din City, din Londra, trebuie să fie supuse unei investigații pentru a vedea unde sunt miliardele furate în timpul lui Gaddafi. Toate acestea trebuie să fie un proces condus de libieni fără fără niciun fel de armată străină de ocupație. Iar țările din jur, cum ar fi Algeria, Niger, trebuie să-l predea pe Gaddafi și fam- membrii familiilor sale pentru a fi judecat de crime împotriva umanității, fie în Libia, fie la Tribunalul Penal Internațional trebuie să fie procese transparente, corecte pentru toate aceste crime împotriva umanității. Felicităm Libia pentru ce a făcut până acum, recunoaștem curajul rebelilor, a berberilor care au suferit atât de mult și care au luptat împotriva acestui regim fără milă. Transmitem condoleanțe familiilor care au fost victime ale acestui regim și uh, salutăm declarația de luna trecută, iar acum trebuie să susținem încercarea Consiliului Național de Tranziție de a instaura democrație într-o țară musulmană fără niciun fel de extremism. Mulțumesc foarte mult! Grazie. Mulțumesc! În nume GUE, domnul Portaș, 3 minute. Primăvera. Mulțumesc, doamnă președinte. Primăvara arabă este cel mai, eveni, mai important eveniment internațional al anului, asta fără nicio îndoială. De aceea sunt de acord cu ideea de a acorda premiul Zaharov acestui proces revoluționar. Astfel putem conferi o valoare simbolică remarcabilă acestui eveniment europenii, practic, au fost timp de ani de zile complicii regimurilor dictatoriale care au încălcat drepturile omului în țările arabe și asta timp de ani de zile. De această parte a Mediteranei am preferat întotdeauna afacerile, le-am pus înaintea libertății și am preferat controlarea fluxului migraționist în locul drepturilor omului. Acum lucrurile se schimbă și întrebarea este dacă dorim cu adevărat să vedem o schimbare acolo sau am vrea doar schimbări cosmetice. În Libia, apărarea victimelor civile a trecut de la un război aerian la răsturnarea unui întreg regim promovat de NATO. Această alianță, condusă de Paris și Londra, a extins puțin mandatul oferit de Națiunile Unite fost o încălcare a principiilor fundamentale, astfel încât bombele NATO, sigur, nu au câștigat războiul, Revoluția a triumfat la Tripoli. Bombele nu au făcut decât să ofere contracte diferitelor guverne implicate în război contracte de reconstrucție a țării. Trebuie să examinăm procesul în detaliu. Pe mine mă îngrijorează totuși alte lucruri, doamnă președinte. Aș vrea ca acest Consiliu Național de Tranziție să-și păstreze angajamentele asumate în materie de reconciliere națională și respectare a drepturilor omului, mai ales când e vorba de femei și imigranți. Europa trebuie să sprijine aceste categorii toate primăverile revoluționare ajung la un moment dat se transforme în toamnă și la fel este și Libia. Mulți au fugit din Libia, sunt refugiați în Tunisia și în alte țări din Africa subsahariană fără sprijin. Au nevoie și ei de o primăvara lor. Și nu e vorba doar de Gaddafi și de avioanele NATO care ucideau civili. rebelii înșiși au comis fapte și atrocități cumplite și aceste lucruri vor trebui aduse la lumină dacă vrem o reconciliere reală. Sprijinul nostru pentru mișcările democratice trebuie să fie unul real. Trebuie să permitem oamenilor să-și controleze propriul destin și rolul Europei n-ar trebui să fie acela de a interveni sau de a practica standardele duble. Nu putem condamna represiunea din Siria și să o acceptăm în același timp în Bahrain. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii sunt protejați peste tot. Numai așa primăvara arabă va funcționa cu adevărat dacă este lăsată la latitudinea arabilor. Mulțumesc, spune președinte. Acum, în numele FD, domnul Provera, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președintă. Într-un comunicat din 5 septembrie, 5 septembrie comisarul Marstrom saluta rezultatul pozitiv al dialogului cu Tripoli. Aceasta se întâmpla anul trecut. Era vorba de gestiunea fluxului migratoriu, gestiunea politicii pan-africane și politica de refugiați și a solicitanților de azil. E vorba de o agenda ambițioasă care a fost uh, suspendată după aceea în urma intervenției militare și în urma schimbării regimului la Tripoli. Așa că primul obiectiv pe care îl avem este acela de relansare a cooperării cu Libia în legătură cu acest dosar atât de important, gestiunea frontierelor, a imigrației, aprovizionare energetică și lupta împotriva terorismului. Totuși există și un alt element semnificativ. E vorba de susținerea acordată uh, nou, noii conduceri libiene și aceasta va fi într-un uh, proces foarte lung care sperăm că într-o zi va duce la un adevărat stat democratic și stabil. Construirea unei democrații este un proces uh, foarte dificil, mai greu decât câștigarea unui război, mai ales dacă e vorba de o țară unde nu există niciun fel de astfel de experiență anterioară. Așa că aș vrea să vă întreb care este programul concret la care v-ați gândit, un program de ajutorare a societății civile, în special în domeniul culturii și al educației. E vorba de două sectoare esențiale pentru înființarea unui adevărat stat democratic. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele neînscrișilor domnul Mölzer. Doamnă președintă, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Să invităm mediul politic în această discuție. E bine, uh, e vorba de situații de haos, iar în Libia totul depinde de capacitatea de a construi un mediu democratic și de capacitatea de a-și asuma trecutul. Vedem ce se întâmplă cu procesul lui Mubarak în Egipt, de exemplu. Vedem în ce măsură pot țările arabe să treacă peste trecutul lor. Numai în momentul în care prăpastie dintre conducerea politică și rebelii militari va fi depășit, Uh, și numai în acel moment lucrurile vor lua întorsătură potrivită, pentru că altfel dacă se adâncește va fi pericol. Și dacă nu se va ajunge la dezarmare, armele vor ajunge în mâinile teroriștilor Trebuie să facem totul pentru a ajunge la o situație de pace, dar ceea ce facem noi s-ar putea să fie considerat de mândri libieni ca un amestec în treburile lor interne. Uh, e posibil ca islamiștii să umple acest gol politic, deci e nevoie de o strategie bine gândită, iar noi știm că eliberarea, deblocarea fondurilor înghețate pot, poate contribui la reconstrucția Libiei. Sigur că dacă s-ar relua producția de petrol, ar fi un avantaj economic de care poate profita și Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! chiar acum are cuvântul domnul Brok. Două minute. Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, Doamnă președintă, stimați colegi, căderea unei dictaturi e întotdeauna o veste bună. E o veste bună pentru că această eliberare este obținută de luptătorii din țara respectivă, dar în același timp este și o realizare a NATO și a unor state membre ale Uniunii Europene care și-au asumat un rol conducător. politică coordonată a Uniunii Europene, coordonată și de serviciile noastre de acțiune externă, a contribuit la acest succes. Evident, succesul duce la succes. Trebuie să ajutăm această țară în faza de tranziție. Nu e vorba, la urma urmelor, de bani, pentru că Libia este un producător de petrol, o să aibă destui bani. Să trebuie să ajutăm să, stabil, să creeze un stat democratic, să-și educe tineretul, să-și dezvolte infractura. E vorba de măsuri multilaterale. Și de aceea, pentru a se realiza un efect pozitiv transfrontalier și în parteneriatul cu țările din Sud. Însă, în același timp, trebuie să recunoaștem și Comisia, nu trebuie să uită că banii pe care uh, îi alocăm astfel nu ar trebui să financeze studii într-o proporție covârșitoare. Nu, vrem proiecte concrete, vrem acțiuni rapide, nu cândva într-un viitor încert, astfel încât oamenii să se bucure de libertate și de o viață mai bună în Libia. Și o ultimă observație referitor la Orientul Mijlociu, Sigur, o să avem dezbaterea mai târziu, însă trebuie să favorizăm o soluție cu două state, ceea ce înseamnă uh, acceptare de ambele părți. Rezoluția Națiunilor Unite ar trebui să facă posibil acest lucru, dar asta înseamnă că și Israelul va trebui să ia anumite măsuri. Ceea ce privește unitatea de viziune în Uniunea Europeană, avem nevoie de așa ceva dacă vrem să promovăm aceste principii și sunt Uh, convins că prezența domnului Ashton acolo este un semn bun în acest sens. Sigur, pentru o țară ca Germania lucrurile sunt puțin mai delicate în acest punct de vedere, dar sper că vom reuși să ajungem la un viitor mai bun pentru această regiune. Vă mulțumim. Domnul Panțeri, două minute. Președinte, se... Mulțumesc, doamnă președintă. E adevărat că există în continuare mișcări de rezistență din partea fostului regim și e adevărat că atâta timp cât uh, Gaddafi este în libertate, acest Consiliu Național de Tranziție se poate găsi într-o situație destul de delicată. Dar important acum este să vedem ce se va întâmpla după război și care va fi rolul Uniunii Europene în procesul de reconstrucție. Acesta va fi unul foarte important. Există priorități uh, imediate, cum ar fi, de exemplu, securitatea, ordinea publică, uh, controlul frontierelor, uh, alimentele și așa mai departe, controlul armelor și cred că pentru toate acestea ar trebui să ne pregătim intervenția pe termen mediu și lung. Aceasta ținând cont de procesul electoral care va trebui organizat în această perioadă de tranziție. Aceasta impune și necesitatea unei uh, construcția capacităților instituționale în această țară. Cred de asemenea că ar trebui să întărim rolul Europei, să insistăm pentru ca aceasta să aibă o acțiune foarte hotărâtă. Pentru că rolul nostru nu trebuie să fie doar unul de natură umanitară, chiar dacă acesta, bineînțeles, că este important. Trebuie să particip, participăm la, în cadrul negocierilor care vor reconfigura uh, partea strategică a regiunii. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în regiune și nu putem delega grupului de țări care au participat la gestionarea misiunii NATO responsabilitatea totală pentru această fază de după război. În Libia am constatat deja câteva elemente care indică o rivalitate care nu este de prea bun augur între țările vecine. De aceea e clar că există interese economice și energetice de care trebuie să în cont. Dacă e vorba însă de construcția democratică, situația nu este atât de clară și tocmai aici ar trebui să ne implicăm noi. Iată de ce Uniunea Europeană are un rol esențial de jucat. Ne așteaptă un drum care nu este nici simplu, nici scurt și cred că trebuie să conștientizăm acest lucru. Democrația nu este garantată dinainte în această țară. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Macmillan Scott. Mulțumesc, doamnă președinte. Regret absența doamnei Ashton și pe de altă parte recunosc că activitatea pe care o desfășoară regiunea este de o importanță primordială, nu numai păi pentru pacea din Orientul Mijlociu, ci pentru pacea și stabilitatea din toată zona care adesea a fost uh, influențată dramatic de evenimentele din primăvara arabă și de urmările lor. O dezbatere, uh, cred că în martie, când foarte mulți dintre noi cereau ca Uniunea Europeană să recunoască Consiliul Național de Tranziție. Eu am fost unul dintre primii politicieni din Europa care să-l salute pe Mahmoud Gebril, uh, cel care este acum prim-ministru de tranziție, dar la momentul respectiv baronesa Ashton nu dorea să-și ia niciun angajament și e păcat. Cred că în momentul acela ar fi fost foarte ușor uh, să facă acest lucru. Imediat după aceea domnul Gabriel s-a dus la Paris și a fost recunoscut de președintele Franței. Deci Parlamentul acesta a fost uh, sursa unor dezbateri pline de inspirație, dar astăzi analizăm Libia, care s-a transformat de când ne-am întâlnit aici în iulie și în toată regiunea respectivă, evoluțiile care au venit din primăvara arabă își urmează o cale instabilă. În Egipt, în Tunisia, deci mesajul meu pentru Parlamentul de astăzi, pentru celelalte instituții europene, este că trebuie să fim gata pentru schimbare, dar și pentru nesiguranță, pentru că viitorul nu este așa de clar cum speram noi acum câteva luni. Voi încheia prin a spune că sper că Parlamentul va susține prin consens că premiul Zaharov uh, trebuie uh, oferit uh, martirilor primăverii arabe. Ar fi un gest care arată că ne pasă de drepturile omului în Libia, în Tunisia, în Egipt și mult mai dincolo de aceste țări, în toată lumea arabă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Brandner, doamna Brandner, un minut și jumătate. Bun venit, domnule Füle. Cred că deocamdată Libia se află la o răscruce de drumuri. Viitorul imediat ne va arăta în ce direcție se va întrepta. Acum, veștile sunt contradictorie. Pe de o parte, avem o serie de îmbunătățiri, pe de altă parte, rolul islamiștilor și nu știm încotro ne îndreptăm. După luni de diviziune în Europa, e timpul să acționăm concertat. Este momentul să avem o abordare coerentă. Sunt câteva domenii Europa trebuie să ofere expertiză în materie de consiliere și reconstrucție esențială într-o astfel de fază. În al doilea rând, ar trebui să sprijinim noua conducere libiană în încercarea de a traduce în justiție pe toți cei care au comis crime de război. În al treilea rând, Uniunea Europeană ar trebui să ofere sprijin în reformarea sistemului de securitate și de justiție împreună cu ceilalți parteneri internaționali, acordând o atenție deosebită reintegrării și demobilizării celor care au servit în forțele armate. Și mai este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm, rolul sectorului privat. Cred că firmele europene care acum se înghesuie să, să exploateze resursele acestei țări au o răspundere foarte mare. Ele trebuie să declare, să, facă fluxurile de bani extrem de transparente și instituțiile europene trebuie să solicite respectarea unui cod de conduită, pentru că nu le putem obliga altfel. De asemenea, o să vă rog să fiți foarte atent la rolul femeii în noua Libie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Următorul intervenient, domnul Coval, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Dacă analizăm situația post-revoluționară din Libia, cred că ar trebui să acordăm o atenție deosebită rolului Uniunii Europene. Ar trebui să vorbim cu voce unică. Și, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Pentru că dacă am face, atunci mesajul nostru ar fi foarte clar, ar fi auzit de toată lumea. Avem nevoie de așa ceva, nu doar pentru Libia, ci și pentru celelalte țări țări care au trecut prin revoluții asemănătoare. Însă vorbim astăzi despre societățile și popoarele acestor țări. E vorba de o perioadă de tranziție care este foarte importantă, include pregătirea alegerilor libere, pregătirea unui stat democratic. Pentru toate acestea e nevoie de multe eforturi și de susținere din partea statelor membre. De aceea trebuie să trimitem un mesaj foarte clar, să le spunem că știm cum să-i ajutăm și că putem să le arătăm drumul care a fost făcut de mulți alții. Însă aceasta nu este totul. Să ne gândim ce se întâmplă în nordul Africii, la toți acei tineri care au demonstrat acolo, care au arătat că doresc cu adevărat libertatea. Pentru că vedeau că nu au niciun fel de viitor acolo, pentru că simțeau că sunt inutili în propria lor țară. Așa că ar trebui să ne gândim pe termen lung, nu ar trebui să ne gândim doar la problemele umanitare și la resurse. Ar trebui să ne gândim la educație, la universități, la tot felul de oportunități pentru că aceste persoane care și-au riscat viața, care au protestat, să nu se simtă abandonați, să nu fie dezamăgiți peste 10 ani când vor vedea că, de fapt, viața lor nu s-a schimbat prea mult. Iată de ce Uniunea Europeană are o responsabilitate enormă pentru ca aceste persoane să-și îndeplinească așteptările. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Angurakis. Ο πόλεμος του ΝΑΤΟ κατά της Λιβύης Războiul NATO împotriva acestei țări a dus la uciderea foarte multor non-combatanți uh, la Tripoli. Mașina de război uh, cu acțiunile ei militare a determinat uh, viitorul și este responsabilă de aceste crime, așa numita opoziție a cărui conducători sunt foști uh, susținători de lui Gaddafi, au dus uh, la îndeplinire această însărcinare. Foarte multe, aici se, se vede foarte bine ipocrazia statelor și a Uniunii Europene, care au contribuit la propaganda imperialistă Ideea era să se obțină controlul total a resurselor de petrol și gaze naturale de către forțele NATO. Solul, scopul este să se consolideze mm, strategia NATO pentru Orientul Mijlociu. Hotărârea luată de Consiliul Militar, de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite arată că statele membre și guvernele lor continuă să aibă o agresiune imperialistă pentru a-și asigura cea mai mare parte a câștigurilor din această întreprindere monopolistă. Iar acum este absolut clar că cei care au început aceste mișcări cu zona aceea fără zboruri militare strigă în numele victoriei în numele NATO, al Uniunii Europene și al SUA. Singura cale de ieșire pentru popor este să se bată împotriva imperialismului, împotriva NATO, uh, și să arate un drum nou către democrație care poate fi făcut de cei care colaborează împreună. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Bată în un minut. l'onorevole Batten non è in aula, quindi la parola all'onorevole. Do domnul Batten nu este prezent. Domnul Mauro, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unei părți din rezoluția de mâine cu privire la Libia. Se subliniază acolo acțiunile președintelui Jalil în Libia, spunându-se că Libia intenționează a fi o țară musulmană moderată cu o Constituție care să reflecte acest lucru. Acest aspect este de importanță covârșitoare nu doar pentru viitorul Libiei, cât și pentru viitorul tuturor țărilor riverane Mediteranei. Egiptul și Tunisia vor avea noi constituții la rândul lor și noi ca Parlament vrem să ne întrebăm ce facem noi în acest sens ca să putem deveni parteneri de dialog în această fază deosebit de importantă, o fază în care noile constituții, sunt redactate constituții care vor defini modul în care milioane de oameni vor conviețui. Este un domeniu deosebit de delicat această fază de redactare a unei constituții. Am văzut ce se întâmplă în Sudan. Sunt libertăți care sunt menționate în libertățile, în constituțiile chineze sau franceze și nu e suficient să vorbești despre valori trebuie să vedem cum putem construi un viitor comun și v-aș propune ca în acest sens să trimitem o misiune a Parlamentului European cu reprezentanți ai Comisiei Afaceri Constituționale, precum și o misiune a Comisiei Europene, care sigur nu o să le spună libienilor cum să-și scrie Constituția, ci le vor spune acestora care sunt valorile în care credem noi și pe ce valori se bazează Constituțiile noastre în Europa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președin... Domnul președinte, președinte, vă mulțumim și noi. Următorul vorbitor, doamna De Kaiser, două minute. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Aș avea două întrebări care sunt asemănătoare cu cele prezentate de colegii mei. În primul rând, în legătură cu șaria și în al doilea rând cu imigrația. Mi s-a spus că, într-adevăr, uh, steagul european uh, era uh, la Tripoli, ceea ce este un lucru foarte bun și de aceea noi va trebui să susținem perioada de tranziție care va urma. În ceea ce privește acea lege șaria care, după cum spune domnul Jalil, este destul de super, superficială, Vreau să întreb ce înseamnă o șaria superficială sau mai relaxată într-un astfel de regim. În perioada războiului ne-am întâlnit cu femei, cu femei remarcabile, care aveau personalități deosebite și care ne-au spus că timp de ani de zile au luptat pentru a avea putere de decizie și că vor face uh, acest lucru și în continuare. Una dintre ele fusese violată și atunci mă întreb, pentru toate aceste femei care au luptat, care doresc să aibă putere de decizie, care doresc o altă Libie, mă întreb dacă acest cadru constituțional nu este cumva esențial și aici mă alătur întrebării adresate de domnul Maură. Deci cred că ar trebui să analizăm cu atenție. În al doilea rând, problema imigrației. Eu am spus încă de la început și voi continua să o fac pentru că doresc uh, să avem negocieri, așa cum am început cu Gaddafi, în legătură cu imigrația, într-o țară unde drepturile omului erau încălcate, după cum se știe foarte bine. Acum, problema, bineînțeles, a rămas în picioare. Această problemă a imigrației în Africa subsahariană este o problemă adevărată, însă avem nevoie de o viziune nouă Trebuie să ne gândim la imigrație din punct de vedere al dezvoltării, să vedem ce putem face pentru ca Libia să utilizeze capitalul său de forță de muncă pe care îl are, dacă putem face sau nu investiții într-un proiect care să meargă mână-mână imigrație și dezvoltare, astfel încât să uh, putem avea consecințe în toate domeniile. Eu aș vrea să analizăm această situație și aș dori ca și Consiliul și Comisia să analizeze aceste dosare cu o viziune absolut nouă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lockbiller. Mulțumesc, doamnă președinte. Situația actuală din Libia ne permite să sperăm că în viitor nu va mai fi puterea și arbitrariul unui singur om care vor hotărâ asupra vieții și a morții în Libia. Să sperăm că democrația va ieși la iveală și că Uniunea Europeană va ajuta la instaurarea acestor structuri de stat astfel încât cetățenii să fie egali în fața legii și să aibă siguranță juridică. Este foarte important ca în situația actuală să punem accent pe aceste elemente deci ar fi de asemenea de dorit ca libienii să hotărască că drepturile omului universale fixate în cele două pacte să intre în Constituția lor și să hotărască de asemenea să protejeze demnitatea omului. Este bine ca Uniunea să facă totul pentru a elimina pedepsa cu moartea în Libia. Este posibil în anumite societăți, societăți musulmane. Am văzut, de exemplu, în Turcia. Cât privește societatea libiană, trebuie de asemenea ca ea să analizeze crimele trecutului, crimele împotriva umanității. Avem exemple care vin din dictaturile militare latino-americane. Unele sunt exemple bune, altele exemple proaste. Trebuie însă urmate exemplele bune, ceea ce este valabil și pentru crimele produse în trecutul recent Știm foarte bine că a existat o singură, nu doar o singură parte care să fi încălcat drepturile omului în timpul războiului. Deci vreau să acceptați raportul de la Amnesty International privind crimele împotriva umanității comise de ambele părți și poate că în Tunisia s-ar putea crea un comi o comisie independentă pentru a analiza aceste abuzuri. Mulțumesc!

își deschide un nou drum către democrație, pace și dezvoltare. Acum viitorul este în mâinile libienilor și nimeni n-ar trebui să le impună soluții deja pregătite. Uniunea Europeană are un rol important de jucat pentru a susține procesul de tranziție și stabilizare a țării după ce a fost marginalizată din cauza diviziunii între membrii săi în faza inițială a conflictului, conflict în care a intervenit și NATO, iată că am reușit să avem o capacitate de acțiune care a dus la rezultate concrete, deschiderea biroului umanitar de la Benghazi și știm de asemenea că a fost numit și un reprezentant special pentru zona Mediteranei de Sud. Însă toate acestea trebuie incluse în cadrul unei strategii politice credibile unde să se definească o acțiune multilaterală eficientă și care să permită o coordonare pentru a evita dubla utilizare a resurselor, pentru a evita concurența și pentru a aduce un adevărat ajutor libienilor în perioada de tranziție, o perioadă care va fi lungă și complexă și care va trebui să ducă la reconcilierea națională, evitând tot felul de neînțelegeri și promovând progresul și democrația. Bineînțeles, societatea civilă trebuie și ea implicată în acest proces. Tranziția, revenirea la normalitate și la ordine publică trebuie asigurată în același timp. Există și problema controlului frontierelor, a securității, a unei justiții corecte, controlul armelor și e nevoie de o adevărată foaie de drum constituțională și democratică. Pentru toate acestea e nevoie de dialog, de angajament, de leadership și de o planificare bine făcută și, evident, și de resurse. Parlamentul European este pregătit pentru a juca rolul și pentru a susține acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Danja, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că rezoluția pe care o vom vota mâine despre Libia va fi consensuală și va fi de asemenea la fel de pertinentă ca cea pe care am votat-o acum șase luni tot aici. Majoritatea dispozițiilor de atunci s-au dovedit a fi corecte. Condamnarea și sancționarea regimului la Davi, aplicarea principiului responsabilității de a proteja civilii, la nevoie prin forța militară, recunoașterea legitimității Consiliului Național de Tranziție. Toate aceste dispoziții au fost votate aici chiar înainte de a fi discutate la Consiliul European și chiar de a fi aplicate de statele membre. Au fost coloana vertebrală a acțiunii comunității internaționale. Trebuie să aducem un omagiu tuturor țărilor, mai ales țărilor europene, multora dintre ele care s-au angajat diplomatic și militar pentru a ajuta populația libera, libiană în uh, aspirația sa către libertate. Vreau să aduc uh, un omagiu piloților francezi la 19 martie care au evitat ca orașul Benghazi să se alăture orașelor care au fost gen uh, Srebrenica. Trebuie de asemenea să nu fim deosebit de entuziaști, pentru că, de o parte, chiar dacă domnia lui Gaddafi s-a terminat, conflictul nu s-a încheiat. Pe de altă parte, pentru că provocările tranziției sunt uriașe și departe de a fi fost câștigate. Uniunea Europeană trebuie să-și afirme fără întârziere un rol major în această etapă delicată, pe lângă ceilalți actori internaționali. Trebuie să propunem asistență, susținere, dincolo de efortul de umanitar, umanitar deja Uh, acordat și trebuie să fim siguri că mișcările civile, civice vor fi uh, însoțite de ajutorul nostru. Este un efort important care trebuie să se bazeze pe un principiu foarte clar. Libienii sunt cei care trebuie să conducă tranziția și nimeni nu trebuie, chiar cu cele mai bune intenții din lume, să se substiție aspirațiilor suverane ale poporului libian. Mulțumesc! Mulțumesc, chiar acum are cuvântul doamna Copa, un minut. Doamnă președintă, conflictul din Libia tinde să arate că cei buni au câștigat. Astăzi chestiunea este cum se va reconstrui țara în direcția democrației și egalității. Însă situația este deosebit de dificilă. Mii de oameni trăiesc în condiții cumplite, fără apă, medicamente sau alimente. Aceste probleme uh, sunt extrem de presante pentru refugiați și e clar că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol în acest sens. Asistența umanitară ar trebui să fie prioritatea noastră numărul unu, însă în același timp este important să contribuim la construirea unei țări un stat de drept, democratic, bazat pe reconciliere. Și aici, desigur, va trebui să intervenim și noi. Noi nu ne-am descurcat foarte bine până acum în relația cu Libia, n-am vorbit cu o singură voce și am lăsat ca NATO să facă toată treaba importantă. Astăzi trebuie să participăm la construirea noii Libii pe cale a se naște și să ne asigurăm că respectă drepturile omului și dorințele poporului. Vă mulțumim. Domnul Fisas, un minut și jumătate. Da, Mulțumesc, doamna președintă. Din fericire, opoziția libiană, cu ajutorul comunității internaționale, a reușit să dărâme regimul Gaddafi. Acum mai rămâne ca colonelul să fie prins și să fie judecat pentru toate crimele și încălcările de drepturi ale omului și posibilele crime împotriva umanității pe care le-a fi săvârșit. Cel mai important lucru acum este să ne centrăm pe procesul de reconstrucție să facem eforturi pentru ca Libia să devină un stat democratic și un stat de drept. Reconstrucția infrastructurilor, apă, electricitate și petrol, menținerea ordinii publice prin forțe de ordine și controlul armelor care acum sunt împrăștiate pe întreg teritoriul, iată elementele esențiale pentru securitatea acestei țări. În același timp, nu putem lăsa deoparte importanța susținerii țărilor din zona Sahel. Aceasta pentru a evita posibilitatea ca mercenarii și uh, forțele loiale lui Gaddafi să se întoarcă. Pe de altă parte, pentru a susține instituțiile care fac posibilă reîntoarcerea acasă a celor deplasați. De asemenea, o misiune a Națiunilor Unite la fața locului ar fi esențială pentru atingerea tuturor acestor obiective. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Busutil, un minut și jumătate. President, dacă Foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să felicit poporul libian pentru hotărârea de care au dat dovadă Vreau să-mi explic solidaritatea față de familiile care au fost victime ale acestei revoluții. Sunt mândru de acest Parlament pentru că am fost printre primii care au uh, dorit acea zonă de interzicere a zborurilor și care au recunoscut Consiliul Național de Tranziție. Acum trebuie să-i ajutăm pe libieni să facă pași înainte către o țară bazată pe libertate, democrație, pace Acum trebuie să-i ajutăm să facă pași către normalitate, astfel încât oamenii să aibă o viață normală cu acces la uh, nevoile de bază, cum ar fi îngrijirea sănătății, apă, electricitate, lum- ceea ce să le dea demnitate. Deci putem ajuta Libia să construiască instituții democratice care să respecte drepturile omului, și să asigure separarea puterilor în stat. Avem foarte multă experiență pe care le putem împărtăși pentru a ajunge la un mediu democratic. Trebuie să-i ajutăm pe libieni în încercarea lor de a ajunge la democrație. Mulțumesc! Grație. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Svensson, un minut și jumătate fru talman! måtte intentionerna och. mulțumesc într adevăr intențiile sunt bune și speranțele noastre pe măsură. sperăm ca tot ceea ce este inclus în rezoluție să se realizeze cu adevărat să trecem la fapte concrete pe teritoriul libiei. Doamna președinte, poate că ar fi bine să spunem că Statele Unite de data aceasta nu au fost uh, liderul în acțiunile din Libia. Europa a fost foarte activă și, de fapt, Uniunea Europeană a fost cea care a intervenit. Am putea spune adevărat că Europa n-a fost chiar atât de unită încă de la început, însă acum este important să dăm dovadă de unitate în procesul de reconstrucție. Am învățat deja lecția și știm că nu se poate ajunge la stabilitate dacă nu există democrație. Iată de ce în Constituția libiană, este atât de important să se acorde rolul cuvenit democrației, democrație care se află la baza formării noului stat. Cu toții ar trebui să fim de acord cu faptul că Gaddafi ar trebui să părăsească țara și ar trebui să fie judecat. Relațiile între Libia și Uniunea Europeană n-ar trebui să depindă doar de aprovizionarea cu petrol. E vorba aici de procesul de democratizare a Libiei. Și există o expresie care a fost utilizată de un coleg de-al meu. E vorba de libertate fără teamă. Iată ce ne dorim pentru poporul libian. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye și dau cuvântul doamnei Andrichene. Che però non è in aula, quindi l'onorevole Kelly. Nu este prezentă. Atunci domnul Kelly. Mulțumesc, doamnă Presidente. Am auzit uh, cu toții aceste povești triste, dar există și unele mai puțin triste. Mă bucur să aud că dictatorul Gaddafi a fost silit să părăsească țara. Sprijinim uh, rezoluția, sprijinim acțiunea NATO și trebuie să continuăm cu acest sprijin și aș dori să mulțumesc domnului președinte Sarkozy și a domnului David Cameron pentru acțiunile lor. Dar acum trebuie să privim spre viitor. Libia prezintă o serie de avantaje, au resurse financiare și își pot astfel asigura viitorul. De asemenea, au și resurse de petrol, ceea ce înseamnă că țara va avea un standard de viață ridicat în viitor doamna Ashton are un rol important de jucat în asigurarea stabilității viitoare în țară și, de asemenea, în a, se, în a asigura crearea unui guvern democratic în Libia. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Nelul Ceva are cuvântul. Prezident, Doamnă președintă, libienii au nevoie de o Libie nouă, dar pentru a construi această Libie nouă va trebui să se termine cu Gaddafi. Atâta vreme cât acest autocrat sângeros va exista liber, populația civilă va fi amenințată. Această primă etapă va trebui să ducă la împăcarea dintre părți datorită intervenției NATO s-a ajuns la un război civil care a împărțit poporul și nu se poate reconstrui un popor uh, care să nu treacă prin reconciliere. Deci Consiliul, Consiliul Național de Tranziție trebuie să depășească această provocare, iar noi trebuie să susținem această tranziție cât putem mai bine într-o manieră judicioasă Trebuie să ne gândim pe termen lung din punct de vedere al ajutorului financiar, dar și din punct de vedere al cunoașterii democratice pe care putem să le oferim. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Doamna Nedevalova are cuvânt. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. În prezent, Libia se află la o scruce de drumuri cu doar două săptămâni în urmă, conturile firmelor libiene au fost dezghețate și acestora le s-a permis să continue să funcționeze. Tranziția către democrație va avea loc dacă lucrurile merg așa cum trebuie, însă noi știm că astfel de schimbări de regim sunt, de, sunt foarte greu de realizat. Ne putem uita la războiul din Irak care nu a adus rezultate deosebit de bune și situația din Irak este critică. De aceea cred că este important să observăm îndeaproape ce se întâmplă în Libia și să facem tot ceea ce ne stă în putere pentru a preveni vărsări de sânge pe viitor. Sunt pe deplin de acord cu spusele doamnei Ashton. E timpul, într-adevăr, ca puterea să revină poporului libian. Încercarea a fost una deosebit de grea pentru poporul Libiei, dar și pentru comunitatea internațională în ansamblul ei. Mulțumim. Domnul Pascu, aveți cuvântul? The situation in Libya... După câștigarea Tripoliului, acum s-a ajuns uh, într-o fază nouă. În lipsa unui actor care să aibă destulă autoritate, atât în Siria cât și Egipt și Irak, aceasta înseamnă practic un joc al puterii din partea tuturor părților care doresc să obțină victoria. Majoritatea grupurilor sunt înarmate și există foarte multe forțe loiale lui Gaddafi care complică și mai mult procesul. Mai mult decât atât, administrația țării ar trebui să fie separată de construirea capacităților, pentru că altfel nemulțumirea populației ar putea o obstaculiza. Există însă și o dimensiune externă, și anume cum să oferim susținere și totuși să nu intervenim prea mult și cum să combinăm susținerea multilaterală și bilaterală. Pe de altă parte, să ne amintim că NATO este foarte sensibil și că nu trebuie să intervină în jocul puterii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Nicolas. Doamnă președinte, mulțumesc! Aș dori să spun că reconstrucția Libiei, așa cum au spus toți vorbitorii, trebuie să fie făcută cu ajutorul din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să contribuie și să ajute toate statele arabe astfel încât ei să-și poată construi statele noi. Fără îndoială, dacă nu facem noi acest lucru, o să vină alții și o să o facă și, bineînțeles, uh, vor continua și acest război. Să vedem care este rolul pe care vrea să-l joace Turcia în Orientul Mijlociu în acest moment rolul de conducere pe care vrea să și-l asume Turcia în reconstrucția Libiei, așa că trebuie să acționăm la nivelul Uniunii Europene și să reamintim Turciei că dacă dorește să intre în Uniunea Europeană, atunci trebuie să ajute aceste țări, mai ales Libia, și nu să fie doar furnizorul ei principal. Mulțumesc, domnul Sargentini. Doamnă sargent. madame la présidente les répercussions des printemps arabes continuent de ricocher sur tous les domaines. Mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, consecințele primăverii arabe se văd în toate domeniile politicii externe. Astăzi, speranța și revindicarea democratică în Egipt, Tunisia și Libia și Siria trebuie să fie împărtășite de noități. Au fost deja identificate primele priorități, ajutor umanitar, cooperare, susținere economică și instituțională însă acestea trebuie implementate. Europa trebuie să susțină de două instrumente pentru a însoți această dezvoltare, politica europeană de vecinătate și Uniunea pentru Mediterană. De aceea, aceste politici trebuie întărite, în special cooperarea transfrontalieră în instrumentul de parteneriat și de vecinătate. Aceasta ne-ar permite finanțarea unor proiecte concrete care să promoveze investiția, coeziunea socială, mișcarea, mobilitatea în zona Mediteranei. Aceasta favorizează crearea de rețele de autorități locale și regionale care, lucrând împreună, ar putea da răspunsuri nevoilor de la fața locului și ar putea permite cetățenilor să vadă ce le aduce ajutorul din partea Uniunii Europene. Grazie, la parola ora l'onorevole Sargentini. Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Sargentini, vă rog. Ja, dank u wel, voorzitter. Vorig... Mulțumesc. Anul trecut, pe vremea asta, Parlamentul încerca să-și clarifice cele 16 milioane de euro pe care Comisia le promisese Libiei pentru măsuri de a-i ține pe imigranți departe, adică pentru a apăra granițele de sud ale Libiei, astfel încât ei să nu ajungă în Libia și apoi în Europa. Vrem să spunem foarte clar că de foarte multe ori e vorba de refugiați, de persoane care fug de dictaturile din Africa subsahariană și lucrul s-a clarificat, s-a văzut foarte clar. Dacă îi analizăm pe cei care sunt în Tunisia, în Egipt și care încearcă să fugă, e vorba de sudanezi, etiopieni, eritreeni care uh, sunt refugiați. Aș dori să pun o întrebare Comisiei și Consiliului. Europa nu poate să-i relocheze pe acești oameni în Europa? Și ce s-a întâmplat cu cele 16 milioane de euro pe care le-am dat Libiei pentru ceea ce știam că nu se va... Cu... Domnul Ferreira. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am uh, văzut ce masacre au fost comise de forțele NATO care au bombardat această țară, au distrus infrastructura, au ucis civili, o țară în ruine. Acesta este adevărul care deranjează oamenii care au, încearcă să prade țara de resursele ei, vorbesc de reconstrucție și ignoră acest adevăr tentativa este aceea de a crea o țară care nu va lucra în beneficiul propriului popor. Este o încălcare violent, eh, flagrantă a dreptului internațional și a Cartei Națiunilor Unite, precum și a rezoluției 973, care în mod ipocrit vorbea de protejarea civililor, civili pe care bombardierele NATO i-au ucis. Trebuie să ne opunem acestui război imperialist american și european. Însă oamenii au răspuns și au, și au proclamat dorința de a-și controla propriul destin. Doamnă președintă, vă rog să vă respectați timpul. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Iată că, în sfârșit, Libia, după un război crunt se îndreaptă spre un proces de tranziție și are nevoie de ajutor pentru a stabiliza situația la fața locului. Înaintea războiului, Libia a fost o țară bogată și, cu toate acestea, depinde acum de ajutorul nostru. Cetățenii libieni au nevoie de uh, apă, de combustibil, trebuie să-și repare casele care au fost distruse de război, să repare uh, Uh, spitalele, să construiască administrația publică și toate infrastructurile necesare după această perioadă cruntă de insecuritate. E nevoie de un adevărat proces de reconstrucție, o perioadă în care trebuie să-i ajutăm pe libieni și în afară de ajutorul material de care au nevoie, care depinde de nevoile practice ale cetățenilor, trebuie să ajutăm și procesul democratic de construire a instituțiilor pentru a crea o justiție corectă și uh, un adevărat stat democratic. Acest lucru trebuie să se facă pe termen lung, pentru că altfel vom lăsa soarta acestei țări unor oameni care nu sunt chiar atât de binevoitori. Ja, Libyen soll ein Rechtsstaat werden, sehr gut, unter der Grund... Mulțumesc. Libia trebuie să fie un stat de drept, nu pe baza șariei, ceea ce nu e foarte bine cum o să facem acest uh, minune? Prin Mustaha Jalil, uh, ministrul de justiție și primul ministru după Gaddafi. Libia a fost eliberată cu susținerea NATO, iar democrațiile occidentale au uh, vroiau de acolo aurul negru al lui Gaddafi multă uh, lume a bătut la aceste uși. După cum știți, se pot face bani mulți exportând tehnologii petroliere, așa încât Europa poate să susțină eliberarea Libiei ca această țară să devină o societate pluralistă, democratică, cu structuri democratice care să respecte drepturile omului și care uh, Europa să fie o partenerul bun. Domnul Bronx. Vă mulțumesc. Nu trebuie să ne placă un dictator ca Gaddafi, dacă e vorba să fim sceptici de motivele rebelilor. Gaddafi a avut o politică ambițioasă să vândă petrolul pe aur, fără, să se descurce fără dolari. Ministrul britanic al dezvoltării, Alan Duncan, a aranjat un târg cu, între acest Consiliu de Tranziție și Vitol, o companie petrolieră pentru care el a lucrat în trecut. Se crede că prin acest aranjament, Vitol, care este o firmă petrolieră, va avea monopol asupra comerțului cu petrol libian. De asemenea, s-a aflat că noile autorități vor recunoaște statul israelian un pas pe care puține țări arabe vor să-l facă. Nu știu dacă asta e bine sau nu, dar uh, mă gândesc că și acesta ar fi putut fi un motiv pentru acest război. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! A, dau acum cuvântul domnului comisar Füle. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președintă. E o dublă onoare pentru mine astăzi aici. În primul rând, să particip la această dezbatere reprezentând vicepreședinta Comisiei și alături de președintele Duvghelovici. Și aceasta pentru a arăta că avem o abordare integrată între Comisie și Serviciul de Acțiune Externă. În al doilea rând, această dezbatere este importantă ținând cont de reflexiile pe care le-am făcut în dezbaterile anterioare, în comunicarea din martie, în uh, evaluarea interpares și să vedem care este valoarea făcută asupra crizei din Libia și din alte state, pentru că am făcut astfel de dezbateri în trecut și analiza s-a făcut în comunicarea de care vă vorbeam. Vreau să vă mulțumesc pentru mesajul puternic pe care l-ați transmis în această dezbatere, și anume că Uniunea Europeană dorește să susțină procesul de tranziție în Libia, astfel încât aceasta să ajungă la un nivel democratic și absolut integrată în zona Mediteranei. Aș vrea să fac trei comentarii. Înaintea căderii Tripoliului, Începusem deja cooperarea cu Consiliul Național de Tranziție și cu societatea civilă. Susținerea noastră includea asistență tehnică, construcția instituțiilor publice, a administrației publice, susținerea pentru respectarea drepturilor omului și a procesului de democratizare, construirea de capacități pentru societatea civilă, asistență pentru educație și relansarea sistemului de învățământ, de asemenea pentru sistemul de sănătate, imigranți și pentru cetățeni în general. Situația s-a schimbat rapid după căderea Tripoliului în Libia. Și acesta este al doilea comentariu pe care aș dori să-l fac. La 1 septembrie a avut loc o conferință internațională la nivel la, la Paris unde a participat Consiliul Național de Tranziție. Partenerii și-au luat angajamentul de a oferi susținere noi autorități și au înființat grupul Prietenii Libiei. În următoarea zi, pe 2 septembrie, a avut loc o întâlnire de natură tehnică din partea echipei de stabilizare a Consiliului Național de Tranziție și acolo principalele țări donatoare au stabilit care sunt principiile și obiectivele perioadei de tranziție și de asemenea planul de asistență financiară. În aceste întâlniri, președintele Barroso, președintele Comisiei și colegii noștri au arătat celorlalți participanți un document în care se vorbește despre procesul de stabilizare de după conflict în Libia și, de asemenea, un alt, un alt document, reacție rapidă din partea Uniunii Europene pentru stabilizare, de asemenea, în Libia. Și mă voi asigura ca și dumneavoastră să primiți aceste documente. Mesajul puternic pe care l-a transmis Consiliul de Tranziție cu ocazia acestor întâlniri se referea la o strânsă cooperare a, a donatorilor cu participarea puternică a Uniunii Europene, a Băncii Mondiale, de asemenea o abordare pragmatică operațională în vederea evaluării priorităților Libiei. La conferința de pe 2 septembrie, Uniunea Europeană a avut leadership-ul pentru domeniul uh, societății civile referitoare la femei, controlul frontierelor, mass media și așa mai departe. Această alegere a fost făcută cu susținerea deplină a noilor autorități libiene. Și așa cum spunea și colegul meu, domnul ministru, avem deja o misiune la Tripoli de pe 11 septembrie, tocmai pentru a pregăti evaluarea nevoilor la fața locului. Comisia este pregătită pentru a se mobiliza la cererea autorităților libiene. E nevoie de mai multă expertivă și de evaluare pentru perioada post-tranziție. Ne centrăm acum pe finanțarea pe termen mediu 2011-2013. E vorba de 60 de milioane de euro pentru uh, noua autoritate libiană. Și oricum trebuie să recunoaștem că evenimentele au mers mai repede decât uh, capacitatea noastră de a aloca aceste resurse financiare. Am luat notițe în cadrul dezbaterii de uh, foarte multe propuneri concrete și constructive, de exemplu din partea doamnei Bradner, problema reconcilierii astfel încât toți cei care au săvârșit vreo crimă să fie aduși în fața justiției, de asemenea rolul sectorului privat, un cod de conduită. S-a vorbit asemenea domnul Mauro, a menționat posibilitatea de a trimite o echipă comună de reflexie și doamna de Kaiser a vorbit despre nevoia de a analiza situația imigrației cu o viziune nouă. Bineînțeles că voi analiza cu atenție aceste sugestii împreună cu colegul meu și aceasta ținând cont de principiile la care m-am referit mai devreme. Cel de-al treilea și ultim comentariu. Libia are foarte multe resurse. Această dezghețare a activelor ar trebui să permită să existe resursele necesare pentru reconstrucție. În același timp avem nevoie de un cadru solid pentru gestionarea resurselor de gaze și petrol. Și atunci când se va termina faza de stabilizare, Comisia consideră că va trebui să se stabilească baza necesară pentru relațiile pe termen lung cu noua Libie vom încheia probabil un acord cu Libia, așa cum avem cu toate celelalte țări din zona Mediteranei. Aceasta va transmite un mesaj puternic, arătând că Uniunea Europeană este în stare să aibă un parteneriat puternic cu Libia, care să se bazeze pe valori comune și respect reciproc. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Fule. Aș vrea acum să dau cuvântul reprezentantului înaltului reprezentat pentru politică externă și de securitate, domnul Dov Ghevleci. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor deputați, vreau să spun în primul rând că această dezbatere dovedește că strategia noastră, strategia europeană, dar și strategia comunității internaționale în uh, ultimele câteva luni în privința Libiei a adus la rezultate pozitive. Cred că Libia a fost un test foarte important pentru politica de securitate și, de poli- și externă a Europei după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, iar noi am trecut cu bine acest text, acest test. Dezbaterea de astăzi arată că Libia nu e așa o țară îndepărtată unde să luptă oamenii, ci este o chestiune importantă pentru opinia publică din Uniunea Europeană. Este o țară unde uh, pe europenii urmăresc evenimentele care au loc uh, și pe europenii interesează ce se va întâmpla. Deci avem și mai multă răspundere la nivelul Uniunii Europene și, bineînțeles, trebuie să luăm această însărcinare foarte în serios. Să-i susținem pe libieni în acest proces de creare a nou-născutei democrații și în procesul de tranziție. Cred că dezbaterea de astăzi arată că în eforturile de a ajuta Livia, Libia, ONG-urile, Parlamentul, comunitatea de afaceri, toate au aici un rol de jucat și cred că este și abordarea adoptată de înalta reprezentată. Iar Serviciul European de Acțiune Externă va susține aceste eforturi în toate dimensiunile lor. Sigur, Vreau să spun că o serie de vorbitori s-au referit la încălcarea drepturilor omului și la riscul de a se produce asemenea încălcări. Dacă știți care a fost declarația înaltei reprezentante pe marginea acestei chestiuni, este foarte clar că va fi o chestiune importantă pentru evaluarea făcută de Europa asupra acestei situații și sigur va fi o răspundere importantă pentru Consiliul Național de Tranziție când vor prelua controlul asupra situației și anume să se asigure că sunt respectate toate standardele internaționale. Bineînțeles, această abordare este reală, relevantă și pentru partea cealaltă. În orice caz, problema drepturilor omului va fi uh, în inima politicii europene față de Libia. Doamnă președinte, uh, mă opresc aici și vă mulțumesc pentru această dezbatere și aștept cu nerăbdare rezoluția pe care sper că o veți adopta mâine. Mulțumesc foarte mult. Închidem astfel, încheiem astfel dezbaterea aceasta. Avem șase moțiuni de rezoluție și votul va avea loc mâine, la prânz. Să trecem acum la următorul punct.